departe. Am un anunț de făcut, vreau să vă informez că nu mi-a parvenit nicio cerere de a supune la vot rectificările anunțate miercuri 2 mai la orele 17. Aceste rectificări deci sunt considerate ca fiind aprobate.